De zi trecem la declarațiile Consiliului și Comisiei, programul multianual 2010-2014 privind spațiul de libertate, securitate și justiție, programul de la Stockholm. Are cuvântul în numele Consiliului doamna Ask. Herr talman för Europaparlamentet, ärade utskottsordföranden. Domnule președinte al Parlamentului European, uh, domnilor și domnilor președinți de comisii, domnilor și domnilor deputați, la Consiliul European uh, de pe 10 și 11 decembrie se va adopta un nou program multianual pentru libertate, securitate și justiție care va înlocui programul de la Haga din 2004. Acest nou program a fost pregătit timp de multă vreme, timp de 2 ani mai exact, prin așa numitele grupuri pentru viitor. Programul se bazează pe comunicarea Comisiei, dar și pe multe poziții ale parlamentelor naționale, din societatea civilă sau de la diferitele instituții și organe europene care au participat la acest proces. Acest program este și rezultatul multor contracte, contracte și negocieri cu statele membre ale Uniunii și cu Parlamentul European și se bazează și pe poziția Parlamentului European uh, privind aceste evoluții și pe baza noului rol al Parlamentului, pe baza Tratatului de la Lisabona. Programele de la Tampere și de la Haga reprezintă nu doar pași înainte, pentru securitate, libertate și justiție, dar Uniunea Europeană trebuie să răspundă multor altor provocări care trebuie rezolvate la nivel european. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ne dă noi posibilitatea de a interveni și noul program multianual, programul de la Stockholm, se va baza pe noile posibilități oferite de Tratatul de la Lisabona. Viziunea din tratatul de la Stockholm este aceea unei Europe mai sigure și mai deschise, în care drepturile cetățenilor sunt apărate. Ele trebuie să fie puncte de plecare mai mult decât în trecut pentru viitoarea cooperare. Noi reprezentăm pe cetățeni, lucrăm pentru ei și reprezentăm reprezentarea, reprezentanții în viitoarea Europa trebuie să dea securitate în cetățenilor. Trebuie să pornim de la probleme reale, să punem întrebările cele mai potrivite și să ne orientăm înspre măsuri concrete care să dea o valoare adăugată în viața de zi cu zi a cetățenilor. Deci, cooperarea în acest sector trebuie să se bazeze pe un mai bun echilibru, pe măsuri care să creeze o Europa sigură, o Europa care să țină cont de drepturile individului. Lupta împotriva criminalității organizate este foarte importantă și cetățenii se așteaptă din partea noastră, organelor europene, să lupte împotriva acestei criminalități transnaționale, dar doresc să le asigurăm și libertate și justiție. După cum am spus-o și altădată în Parlamentul European, măsurile care au un, um, ca obiectiv o sporire a securității, a justiției și garantarea statului de drept trebuie uh, să fie adoptate în același timp. În ceea ce privește lupta împotriva criminalității internaționale, provocările sunt enorme. Avem traficul de droguri, traficul de ființe umane, terorismul, iată realități de pe continentul nostru. Ne confruntăm și cu noi forme de criminalitate, de exemplu, um, criminalitatea pe internet. Nu putem uh, permite ca să se încalce astfel uh, frontierele noastre. Cei care luptă împotriva criminalității trebuie să poată să lupte pe toate planurile. Am dezvoltat cooperarea, dar mai sunt multe de făcut pentru ca cooperarea în domeniul uh, polițienesc și judiciar să fie ideală în Europa, pentru a găsi soluții comune la probleme comune. O cooperare poliționească bine organizată, schimb de informații și de metode de lucru bine dezvoltate. Acesta trebuie să fie baza pe care trebuie să se gestioneze aceste probleme. O abordare fundamentală în lupta împotriva criminalității este, bineînțeles, un sistem de uh, schimb de informații optim. E vorba de standardizarea, adaptarea um, schimbului de informații la nivel european și este foarte important să garantăm că schimbul de informații ține cont de Um, datele personale și um, de protecția acestora și să nu se transmită mai multe informații decât este necesar pentru a atinge obiectivul fixat. Trebuie să creăm o Europa sigură în care criminalitatea transfrontalieră să uh, poată fi stăpânită și drepturile și libertățile personale să fie apăr apărate. Trebuie să acționăm în ambele direcții și să găsim un echilibru just între diferitele măsuri. Principiul recunoașterii reciproce trebuie să reprezinte baza cooperării judiciare pentru a permite statelor membre să accepte și să execute um, sentințele din alte țări, dar pentru asta e nevoie de încredere reciprocă între sistemele judiciare, între uh, autoritățile naționale și de încrederea cetățenilor în hotărârile adoptate. Un sistem pentru îmbunătățirea acestei încrederi este uh, Uh, însuși cunoașterea mai bună a diferitelor sisteme juridice prin intervenții, schimburi de bune practici, uh, schimburi de persoane și așa mai departe și legături uh, bune cu rețele de evaluare. Dar un factor foarte important este garantarea unor drepturi minime indiferent unde se află persoanele în Uniunea Europeană. E vorba de chestiuni foarte elementare de exemplu, exprimarea într-un limbaj clar a înțelege de ce este acuzată o persoană și care sunt drepturile acesteia dacă este victimă sau acuzat într-un proces penal. Deci, este foarte important faptul că avem un plan de acțiune în legătură cu gestionarea acestor procese pentru victime și acuzați. Și aceste elemente fac parte din programul de la Stockholm. Acest program de la Stockholm nu trebuie să uite victimele criminalității, pentru că acestea în propriul stat membru sau în alte state membre trebuie să primească informații într-o limbă pe care o cunosc, trebuie să fie apărate, protejate înainte, în timpul și după um, proces. Victimele criminalității trebuie de asemenea să obțină compensări adecvate pentru dauna suferită. Trebuie să mai spun câteva lucruri în legătură cu dreptul civil. De multe ori eh, sunt chestiuni care se regăsesc în viața de zi cu zi a cetățenilor. Aici e vorba de regulamentul Bruxelles 1 privind executarea hotărârilor din alte state membre, pot să pare lucruri foarte tehnice, dar sunt foarte importante pentru cetățeni. Și unul dintre elementele cele mai importante este, de exemplu, eliminarea procedurii de execuție, de executare, pentru că cei care doresc uh, ca o decizie să fie um, valabilă în alt stat membru trebuie să ceară executarea de către un tribunal din această țară și e nevoie de timp și bani pentru asta. Și am observat că există sprijin pentru eliminarea acestei uh, proceduri. Dar e nevoie de reguli clare privind alegerea forului competent. Iată câteva teme foarte importante abordate uh, de Suedia și de alte state membre. Doresc să vă mulțumesc pentru atenție și voi urmări dezbaterea cu atenție, vă voi răspunde, bineînțeles, la întrebări. Dar mai întâi doresc să dau cuvântul colegului meu, Tobias Bilsten, care va prezenta anumite chestiuni legate de azil și imigrație foarte importante în programul de la Stockholm. Vă rog. Eh, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, de vreau în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru buna, foarte bună colaborare cu privire la biroul pentru probleme de azil. Există încă probleme, formalități care trebuie rezolvate, dar avem deja acest birou de sprijin. Um, și Consiliul are o um, apreciere pozitivă. Această colaborare a fost una fructuoasă uh, și numai astfel am reușit să ajungem la acest rezultat. Uh, colaborarea pe care o avem uh, este foarte bună și în lumina intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Uh, Uh, acest birou de sprijin pentru azil este un exemplu bun de o colaborare foarte bună, eficientă și un uh, proces de uh, codecizie care a funcționat foarte bine. Dezbatem astăzi programul multianual pentru domeniul justiției și afacerilor interne. În primul rând vreau să vă spun că s-au făcut foarte multe în decursul anilor în Uniunea Europeană în, de, în domeniul azilului și migrației. Am luat decizii cu privire la o legislație comună referitoare la uh, temel, temerurile juridice pentru o, un sistem comun de azil și pentru o politică uh, comună pentru imigrare. Um, programul de la Tampere și programul de la Haga au fost cele în vigoare, iar uh, Consiliul European a adoptat anul trecut Pactul European pentru Azil și Imigrare, care a adus o nouă energie în acest domeniu politic. Acum este momentul să facem pași foarte clari în uh, acest domeniu și ar trebui să avem o bună, o politică de, bună de gestionare a imigrației, să luăm în considerare toți actorii implicați, și statele membre, dar și Uniunea Europeană în întregul său, dar și pentru statele de origine uh, ale migranților. Dacă vrem într-adevăr să atingem obiectivele de la Lisabona, ca Uniunea Europeană să fie uh, competitivă și dinamică, atunci uh, trebuie să ne deschidem ușile uh, față de primirea unor uh, forțe de muncă suplimentare de care avem nevoie, uh, date fiind și evoluțiile demografice pe care le vedem. Și trebuie să vedem și dimensiunea internațională a migrației. De asemenea, colaborarea cu statele de tranzit și statele de origine sunt, este foarte importantă. Este punctul, unul, premisa de care a pornit colaborarea noastră în programul de la Stockholm. Această colaborare trebuie să fie uh, consolidată și extinsă în mod strategic. Uh, cooperarea trebuie să fie uh, una foarte bună și trebuie luate măsuri clare pentru a folosi efectele pozitive ale migrației. În decursul uh, lucrărilor programului de la Stockholm uh, s-a văzut că statele membre doresc să lupte împotriva uh, migrației ilegale în mod comun. Uh, avem nevoie de o politică de returnare eficientă. Uh, nu ne îndoim că Frontex are un rol foarte important de jucat în acest sens și statele membre trebuie să vor, de fapt, să vadă o consolidare a activităților Frontex. Um, cooperarea cu statele de origine și statele de tranzit este foarte importantă și vreau, de asemenea, să subliniez activitatea dumneavoastră cu privire la combaterea imigrației ilegale. Trebuie să căutăm aici un echilibru. Avem măsuri de securitate, dar acestea nu trebuie luate. Um, în, uh, dacă ele duc la un uh, proces de uh, imigrare dificil sau un proces de acordare a dreptului de azil pentru solicitanții de azil. Trebuie de asemenea uh, să avem grijă și de drepturile minorităților. Trebuie să acționăm uh, în interesele uh, copilul, copiilor, um, pentru că solidaritatea este de asemenea ancorată în programul de la Stockholm. Și uh, de asemenea este foarte important să găsim soluții care soluții uh, solide care să se bazeze pe abordarea noastră comună. Uh, iar colaborarea cu statele terțe este un factor important aici. Uh, mecanisme de solidaritate uh, prin care să ajutăm aceste state terțe, pentru că ele se află sub uh, presiune, trebuie să um, primească un număr foarte mare de solicitanți de azil și de aceea trebuie să le oferim susținere. Frontex trebuie consolidat, trebuie să aibă un rol mai important la returnarea imigranților. Obiectivul ar trebui să fie să ne arătăm mai bine solidaritatea cu statele membre, dar și cu statele terțe, Uh, care uh, sunt expuse uh, imigrației, dar trebuie să spunem și foarte clar în același timp că avem nevoie de măsuri transversale, măsuri orizontale care să fie funcționeze bine pe termen lung. De asemenea, în programul de la Stockholm este înscris obiectivul de a avea un sistem de azil uh, european comun până în anul 2012 uh, care să se bazeze pe uh, faptul că solicitanții de azil trebuie să uh, fie tratați în mod egal, indiferent de statul membru în care depun cererea de azil. Și pentru ca să reușim acest lucru, avem nevoie de o cooperare în practică, una care să funcționeze foarte bine. Iar acest uh, birou de uh, susținere pentru azil joacă un rol foarte important. De asemenea, dimensiunea externă este foarte importantă. Um, cu privire la uh, primirea de um, persoane din state terțe. Um, acest aspect uh, este, multe dintre statele membre doresc ca acest aspect să se regăsească în programul de la Stockholm. Avem un sistem comun de azil pentru 2012, sperăm că vom reuși să facem acest lucru, dar Parlamentul și Consiliul trebuie să coopereze foarte strâns pentru că există o serie de propuneri legislative, dar în primul rând trebuie să le discutăm și trebuie să vedem uh, cooperarea uh, internă cu privire la uh, afacerile interne și, de asemenea, cooperarea cu privire la dimensiunea externă, pentru că altfel nu vom reuși să uh, obținem uh, obiective ambițioase pe care le-am propus. Uniunea Europeană uh, trebuie să fie un actor global și să aibă o poziție solidă uh, o poziție mai puternică, concentrându-se pe uh, acordurile de cooperare cu statele terțe. Uh, și această uh, componentă externă trebuie să fie uh, extinsă. Acestea sunt trăsăturile de bază ale programului de la SOCOM. Ne aflăm acum în faza de final, de negocieri foarte intensive și sperăm că acest program va fi adoptat în următoarele săptămâni. Și la sfârșit câteva cuvinte despre tratatul de la Lisabona. Cu noul tratat vom avea modificări uh, serioase cu privire la domeniul libertății, securității și justiției. Temerurile juridice se schimbă, cadrul juridic um, se va schimba. Avem o procedură legislativă prin care Parlamentul European va juca un rol mult mai important uh, în, într-o serie de domenii. Doamna ministru Ask și eu ne bucurăm că vom putea să colaborăm strâns cu Parlamentul European și cred că parlamentele naționale, de asemenea cu noile lor sarcini, vor fi o parte componentă importantă cu privire la uh, în acest proces de um, <clears throat> de modelare a politicii europene. Mulțumesc încă o dată, sunt uh, deschis întrebărilor și comentariilor dumneavoastră. Muchas gracias, señor Bilström. Mulțumesc, domnule Bilström. În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Baro. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. După excelentele prezentări ale uh, doamnei Ask și ale domnului Billström, eu uh, nu mai pot decât să fac niște adăugiri minime și să vorbesc doar despre ce este esențial. Vreau în primul rând să spun președinției că îi mulțumesc pentru că a păstrat spiritul programul de la Stockholm în comunicarea sa și că a plasat cetățeanul în centrul atenției. Sperăm că acest text, care va fi probabil adoptat de următorul Consiliu pe Justiție și Afaceri Interne și apoi să fie înaintat Consiliului European din decembrie, să fie un text ambițios, echilibrat și care să reflecte noul echilibru instituțional. Veți fi co-legiuitori acum în aproape toate domeniile care țin de justiție și afaceri interne E drept că această parlamentarizare a Uniunii Europene presupune atât sporirea competențelor Parlamentului European în procesul decizional, cât și un control mai mare exercitat de către parlamentele naționale asupra guvernelor naționale. Iată deci că acum marele spațiu de justiție, securitate și libertate are o șansă izvorâtă din această asociere a parlamentelor. Și trec acum la prioritățile subliniate în proiectul dumneavoastră de rezoluție. Puneți accentul pe respectarea drepturilor fundamentale și insistați pe bună dreptate asupra acestei libertăți de circulație care reprezintă un avantaj major și care nu trebuie să fie pus la îndoială. În privința drepturilor fundamentale, prin tratatul de la Lisabona s-au făcut două mari progrese. Carta drepturilor fundamentale devine obligatorie și se deschide calea pentru aderarea Uniunii la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. După cum subliniați în rezoluția dumneavoastră, trebuie să ajungem la un regim complet de protecție a datelor, care să țină cont de uh, evoluțiile tehnologice Comisia va prezenta o comunicare pe această temă în 2010. Cred, de asemenea, că va trebui să uh, includem toate politicile europene în acest sistem de protecție a datelor. Insistați asupra protecției copiilor și împreună cu președinția suedeză am uh, sărbătorit Convenția Internațională a uh, Drepturilor Copilului, care a ajuns la 20-a aniversare. Uniunea Europeană trebuie să rămână în rândul întâi în această privință și de aceea vom prezenta un plan de acțiune referitor la minorii neînsoțiți la începutul lui 2010. La modul general, Comisia și Parlamentul împărtășesc aceeași voință de a combate orice fel de discriminare și de asemenea voință de a promova egalitatea între bărbați și femei. Mă bucură faptul că Parlamentul și Comisia împărtășesc o abordare prin care cetățenii sunt plasați în centrul acțiunii. Libera circulație, drepturi electorale, protecție consulară, vom putea acum să punem în aplicare toate acestea. Tratatul de la Lisabona permite procedura inițiativei cetățenești. Și în acest sens, Comisia tocmai a lansat o carte verde. Va fi făcută o propunere în 2010 pe baza rezultatelor consultărilor desfășurate. După cum foarte bine a spus doamna ministru Beatrice Ask, avem nevoie de a uh, institui o colaborare și o cultură judiciară comună a judecătorilor din statele noastre membre. Și pentru aceasta este nevoie de formare. Prin programul de la Stockholm ne-am luat un angajament ca cel puțin jumătate dintre judecătorii și procurorii din Uniune să aibă la bază o formare europeană sau să participe la un schimb cu un alt stat membru. Subliniați de asemenea necesitatea de a înlesni accesul la justiție și de a susține buna funcționare a activității economice. Puneți accentul pe protecția victimelor. Victimele violenței domestice sau victimele terorismului. Comisia va face niște propuneri în acest sens, profitând de ocaziile oferite de tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește aspectul protecție și securitate, Subliniați lipsa unei strategii globale referitoare la arhitectura securității și managementul frontierelor. De aceea, după cum a spus Beatrice Ask foarte bine, programul de la Stockholm include o adevărată strategie de securitate internă, strategie care este conformă cu drepturile fundamentale și care completează strategia de securitate externă. Această strategie globală de securitate internă se bazează pe cooperarea în domeniul polițienesc și uh, în domeniul justiției penale și de asemenea pe accesul la teritoriul european. După cum foarte bine a explicat Tobias Billström, politica de imigrație trebuie să se înscrie într-o viziune pe termen lung. Pentru a optimiza contribuția migraților la dezvoltarea economică și socială. Trebuie să oferim un statut clar și comun pentru imigranții legali și trebuie de asemenea să prevenim și să împiedicăm imigrația ilegală, respectând însă în același timp drepturile și libertățile fundamentale. În această parte am descris, trebuie să vă spun, abordarea globală care permite crearea unei legături între dezvoltare și migrație. În domeniul azilului fac apel la uh, mă, alătur și eu apelului dumneavoastră la o adevărată solidaritate între statele membre. Uniunea trebuie să devină un adevărat spațiu comun de solidaritate și de protecție, pe baza respectării drepturilor fundamentale și a standardelor ridicate de protecție. După cum a spus Tobias Billstrom, azilul trebuie să fie oferit peste tot în Europa în funcție de aceleași criterii. Solidaritatea între statele membre, mai ales solidaritatea față de cele care fac obiectul fluxurilor celor mai mari de refugiați, trebuie să se exprime pe deplin. Sigur că acest spațiu de libertate, securitate și justiție necesită și o dimensiune externă puternică și coerentă prin politica externă a Uniunii Europene. Ați menționat în repetate rânduri în rezoluția dumneavoastră importanța unei monitorizări și a punerii în aplicare a evaluării. Și aici suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Trebuie să reducem în distanța dintre normele adoptate, standardele adoptate la nivel european și punerea în aplicare la nivel național. Trebuie de asemenea să ne gândim la posibilul impact al propunerilor legislative asupra cetățenilor și trebuie să ameliorăm utilizarea evaluării instrumentelor adoptate. În încheiere, Comisia este angajată pe deplin în negocierea programului de la Stockholm. Am spus cât de mulțumiți sunt de cooperarea cu președinția suedeză alături de care am efectuat o muncă foarte solidă și serioasă. Sigur că și avizul Parlamentului este foarte important, mai ales acum în ultimele clipe, înainte de adoptarea programului de la Stockholm de către Consiliul European. De aceea vă mulțumesc din inimă și de aceea am să vă ascult și eu cu foarte mare atenție. Mulțumesc Parlamentului! Mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Din partea grupului popular european are domnul Weber cuvântul două minute. Președinte, fiți... Stimate domnule președinte, domnule vicepreședinte, eh, domnule lor miniștri. Eu sunt de 5 ani în Parlamentul European și lucrez în acest domeniu al justiției și afacerilor interne. Deci astăzi eu mă bucur când discutăm programe pentru următorii 5 ani în care noi, Parlamentul European, suntem colegiuitori pe picior de egalitate Uh, cu Consiliul. Discutăm acum un dosar uh, care este foarte important pentru cetățenii noștri. Cetățenii spun că avem nevoie de mai multă Europa aici. Uh, ei ne solicită răspunsuri. De aceea aș vrea foarte scurt să descriu modificarea care va fi, uh, va avea loc pe viitor. În primul rând, în cooperarea cu Consiliul. Avem întotdeauna reprezentanții ai Consiliului care întotdeauna ne spun că Parlamentul este foarte important, colaborarea noastră este foarte importantă, dar în momentul în care pleacă, lucrurile se mai schimbă. Este foarte important că vom putea să uh, le cerem uh, să ne ia în considerare părerea, nu, părerea, nu ca și în cazul, uh, uh, în cazul SWIFT, care a fost un exemplu foarte prost în care s-a văzut că nu am fost luați în serios ca și instituție. În al doilea rând, dragi colegi, uh, trebuie să fim uh, din moment ce avem nevoia, avem uh, șansa cu noul contract, trebuie să Um, facem și noi propuneri. Noi putem să aducem legi pe masă, pentru că vom avea această șansă pe viitor. În al treilea rând, trebuie să fim un partener serios, nu să formulăm doar liste de dorințe cu privire la lupta împotriva migrației ilegale. Nu vrem doar să preluăm uh, poziții din partea ONG-urilor, ci să fim un partener serios. Și în ultimul rând, Parlamentul European trebuie să ia în considerare în mod serios principiul subsidiarității pentru că trebuie să reflectăm care sunt domeniile care sunt cel mai bine reglementate la nivel național sau regional. Aceste patru puncte sunt importante pentru mine pentru următorii ani și programul de la Stockholm este... Eh, eu mi-aș fi dorit o propunere și mai ambițioasă, dar totuși putem să ne bucurăm astăzi că am ajuns în această fază și acum să ne punem pe muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Weber are cuvântul acum din partea socialiștilor, doamna Plasicova un pas foarte important spre succesul acestei inițiative este lansarea tratatului de la lisabona este intrarea sa în vigoare care consolidează uniunea interioară în interiorul ei dar uh, va consolida, va consolida și poziția externă. uniunea va fi mai deschisă mai eficientă mai democratică și uh, Principarea provocare, cea mai importantă prioritate este apărarea drepturilor și responsabilităților, precum și a securității în Europa, susținând uh, implementarea completă și respectarea instrumentelor legale existente pentru protejarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor. Programul de la Stockholm subliniază aceste drepturi, mai ales în domeniul securității și justiției și trebuie să aplicăm mecanisme care să îmbunătățească accesul la justiție și eficiența, eficacitatea legii în întreaga Europa. Trebuie să îmbunătățim cooperarea polițienească și securitatea în, întregul, în întreaga Uniune Europeană. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din Umbra. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Frasicova, și acum are cuvântul în numele verzilor în numele grupului ALDE, doamna Henis Flașat. Mulțumesc foarte mult, sigur că Acum pot să rezum cele mai importante aspecte ale rezoluției grupului ALDE de 27 de pagini, dar nu am să fac asta, ci am să vă spun o anecdotă. Uh, Într-un zbor al British Airways de la Johannesburg, o doamnă sud-africană albă și uh, din straturile bune ale societății s-a găsit așezată lângă un cetățean negru. S-a plâns de această repartizare a locurilor. A fost întrebată care este problema și a spus că nu poate să stea lângă această ființă dezgustătoare și a rugat stewardesa să-i găsească un alt loc. Stewardesa a revenit și a spus, doamnă, după cum spuneam, din păcate la clasa Economy este plin. Am vorbit cu uh, responsabilul, nu avem decât un loc la clasa întâi, și înainte ca această doamnă din Africa de Sud să poată să răspundă, stewardesa a continuat. Este excepțional să facem un astfel de upgrade, dar date fiind circumstanțele, capitanul a considerat că este strigător la cer ca cineva să fie obligat să stea lângă o persoană atât de îngrozitoare. Stewardesa atunci s-a întors către uh, domnul negru care stătea lângă doamna din Africa de spus și a spus Domnule, vă rog frumos să vă luați locurile, v-am pregătit un loc la clasa întâi, în față. Pasagerii din jur au aplaudat în picioare, iar negrul s-a ridicat și s-a mutat la clasa întâi. Ce legătură au toate acestea cu noi? Considerăm oare că alții sunt inferiori? Doamna albă din Africa de Sud ne-ar șoca pe toți, dar sigur că a fost un exemplu foarte pronunțat. Cred că unii dintre colegii noi de la PPE, din păcate, și cred că chiar și unii de la Consiliu, înțeleg foarte bine ce vreau să spun aici. Grupul ALDE, grupul meu, crede într-o Europa în care cetățenii să poată să creadă și să aibă, în care să aibă și încredere. Aceasta trebuie să se bazeze pe drepturile fundamentale, pe libertate, pe democrație, pe statul de drept și pe o egalitate reală între toți. A venit vremea să combatem toate formele de discriminare, pe orice motiv, inclusiv pe motive de orientare sexuală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Enis Pleșart. Pentru grupul verzilor ale are cuvântul 3 minute, domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca și grup parlamentar al verzilor în Parlamentul European, ne întrebăm foarte des cum se poate întâmpla să se ia o hotărâre cu privire la acest program. Pentru că uh, ieri s-a discutat uh, uh, și președinția uh, suedeză a prezentat un program foarte modificat, pe care noi nu l-am putut citi. Prin urmare, uh, este un, uh, o situație absolut inacceptabilă, dată fiind natura sensibilă a acestui uh, document. Așadar, avem o rezoluție în Parlament, dar procesul care a dus la elaborarea acesteia a fost unul foarte netransparent și haotic de-a dreptul. Anumite persoane, anumiți membri ai Parlamentului au fost excluși de la dezbatere și acest lucru a îngreunat procesul democratic de luare a deciziei. Așadar, vom uh, introduce o serie de cereri de voturi separate, de voturi pe părți și să ne înțelegeți când vom face acest lucru. Pentru că uh, e foarte important pentru noi acest program. Și poziția Consiliului nu este cea pe care ne-am dorit-o. Cu privire la program, părți ale acestuia sunt într-adevăr uh, părți care aduc progrese în domeniul uh, justiției, vedem uh, aici niște puncte pozitive pentru anii viitor. Însă, relația, în ceea ce privește relația cetățenilor cu statul, acest program este pur și simplu o manifestare uh, a uh, unor obiective absolut greșite în politica de migrație și de azil și în ceea ce privește protecția datelor și ale drepturilor cetățenilor, necesitatea de securitate în Europa este pusă înaintea drepturilor omului. Se sugerează că mai multă libertate în Europa duce la mai puțină securitate în mod automat. Dar eu vă întreb, care este, uh, unde a rămas uh, ideea uh, construirii uh, Uniunii Europene? Se spune acest program se spune, de fapt, uh, nu în mod explicit, că ne este temă, teamă. Ne este teamă de către cei care vin la noi în Europa, ne este teamă de um, concetățenii noștri din Europa, ne este teamă de tot ce ni se pare străin. Și, din păcate, acest lucru, acest uh, proiect uh, va promova o politică de supraveghere a tuturor oamenilor din Europa, de încălcare a drepturilor acestora uh, prin uh, implicarea agenției Frontex. Europa trebuie să se depărteze de la astfel de tendințe și trebuie să, uh, să privească cu atenție evoluția din ultimii ani. Trebuie să trebuie să ne ridicăm în picioare și să um, ne susținem convingerile, pentru că trebuie să vedem ce facem cu acordul SWIFT. De ce? Când este vorba de politică de securitate, cum e acest acord SWIFT, de ce uh, acceptăm politica Statelor Unite fără să dezbatem în mod uh, uh, serios aici aceste probleme? De ce uh, ne lăsăm uh, tratați uh, în mod inegal de către Consiliu? Uh, noi, Parlamentul, trebuie să ne implicăm, trebuie să ne implicăm pentru drepturile omului și, de asemenea, vă rog să ne susțineți toate amendamentele, pentru că altfel uh, noi nu vom putea să susținem această rezoluție. Mulțumesc, domnule Albrecht. Are cuvântul acum din partea conservatorilor și reformiștilor europeni. Două minute, domnul Kirkhope. Uh, President, Domnule președinte, domnule comisar, moțiunea de rezoluție pe care o discutăm este un exemplu perfect de ce face mai prost acest Parlament. Uh, știu că raportorii au avut intenții nobile și au muncit mult, dar au încercat să au, au inclus de toate în acest text de 27 de pagini. Textul a devenit uh, foarte încălcat și mult mai puțin uh, um, de ajutor pentru agenda de la, uh, de la Stockholm decât merită președinția suedeză. schimbul de informații nu trebuie să facă împotriva suveranității naționale. Aplicarea Convenției ONU pentru refugiați în întreaga Europa în mod corect este cel mai bun mod de a aborda problemele legate de azil. Avem nevoie de cea mai bună abordare privind schimbul de date, inclusiv respectarea protecției datelor pe baza principiilor proporționalității și transparenței se vorbește despre eh, principiul eh, recunoașterii reciproce. Cetățenii europeni trebuie să se bucure de liberă circulație, dar abuzul de aceste drepturi trebuie să fie realizat prin controle la frontiere, prin eh, returnarea rapidă a imigranților și prin Frontex. Schimbul de informații ajută să luptăm împotriva terorismului. Există și o strategie a Uniunii Europene împotriva terorismului acestea au confiscat anumite profituri uh, la granițele Uniunii Europene. Dar nu putem accepta încălcări evidente ale suveranității. Cu siguranță există o anumită ironie în cererea unei solidarități care este oferită, dar nu obligatorie. Dacă președinția suedeză și această moțiune are idei bune, dar, domnule președinte, ca de obicei, nu facem decât uh, să aducem cantitate, dar realizăm foarte puțin. Vă mulțumesc, domnule Kirchhoff. Acum, în numele stângii unitare europene, stângii verde nordice, are cuvântul doamna Ernst. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, GUE NGL nu va adopta, nu va susține această rezoluție. Programul de la Stockholm uh, trebuie într-adevăr să se ocupe de provocările viitorului, dar nu o face absolut deloc. O Europa a drepturilor, așa ceva ne dorim. Dar programul acesta nu ține seama de drepturile oamenilor care nu, vor, nu locuiesc în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, pe de o parte, Uniunea Europeană dorește să uh, adere la Convenția cu privire la drepturile omului. Lucru salutar. Pe de altă parte, uh, vrea să trateze uh, migranții după principiul legal sau ilegal. Așadar, Frontex va avea activități masive de combatere a imigrației. Este o politică absolut greșită, pentru că așa Stockholm, programul de la Stockholm va eșua. Uh, de asemenea, uh, raportul între libertate și securitate este unul um, cu totul, nedis, cu totul disproporționat. Nu există uh, securitate fără libertate. Libertatea este dreptul universal al tuturor oamenilor, iar programul de la Stockholm simbolizează modificarea politicii Uniunii Europene în care se, uh, în care se înființează bănci de date absolut uriașe, fără niciun fel de control. Uh, Um, acestea sunt utilizate în cooperarea poliționească și judiciară, dar dacă fără un control, aceste baze de date pot să încalce drepturile cetățenilor. Dați-mi voie să vă spun ca parlamentar german din Germania de Vest, să vă spun că 20 de ani după căderea zidului Berlinului, mi se pare inacceptabil să văd cum Europa se transformă din ce în ce mai mult într-o fortăreață. Mulțumesc, doamnă Ernst pentru Europa, Libertate și Democrație. Un minut și jumătate, domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Documentul, uh, program de la Stockholm, uh, este reductiv față de uh, concluziile Consiliului European și nu ține cont de ceea ce a spus guvernul italian pe anumite teme nu vorbește nimic în legătură cu modul în care Uniunea Europeană este agresată de criminalitatea organizată. De multe ori se spune vom face una și alta în legătură cu diferite aspecte preocupante privind criminalitatea, dar Uniunea Europeană ar trebui să facă ce face Italia, un exemplu pentru întreaga Uniune Europeană în lupta împotriva rețelelor mafiei uh, datorită domnului ministru Maroni, dar Europa nu dorește să avanseze în aceeași direcție. E nevoie de un sistem juridic european unitar dacă dorim să luptăm împotriva criminalității care s-a internaționalizat um, între bănci, paradisuri fixale, uh, fiscale și alte organisme. Iar lupta împotriva imigrației la granița sudică a Europei, acordul cu Libia funcționează acum în ceea ce privește Italia, ar putea apărea dificultăți dacă Uniunea Europeană nu își menține angajamentul de a cofinanța sistemul um, de informații prin satelit de la granița sud pentru traficul de imigranți clandestini. În ceea ce privește episodul privind rasismul, uh, împotriva unei persoane de culoare, eu aș vrea să amintesc episoadele foarte grave și de rasism împotriva albilor um, din enclavele de imigranți um, clandestini sau uh, vânătoarea albilor din regatul lui Mugave și așa mai departe. Nu trebuie să uităm că există și un rasism antieuropean împotriva albilor. Deci Mulțumim, domnule Borghețiu. Numele neafiliaților e cuvântul acum domnul Mölzer. Domnule președinte, lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a imigrației ilegale este într-adevăr o preocupare importantă pentru noi. Totuși, trebuie să spunem că după 11 septembrie 2001, uh, acest drum uh, pe care am pornit de intervenție, de încălcare a drepturilor cetățenești, uh, nu este unul bun pentru că în lupta împotriva terorismului, chestiunile legate de protecția datelor sunt pur și simplu date la o parte. Cetățeanul nu poate să accepte ca datele sale să fie colectate fără niciun fel de dovadă și să poată fi utilizate apoi. Se spune că, bine, aceste lucruri sunt necesare pentru lupta împotriva criminalității organizate. E foarte bine. Dar, totuși, trebuie să ne gândim și la faptul că Uh, ar trebui să restricționăm astfel de măsuri și poate că ar trebui să le uh, facem chiar pedepsibile, pentru că nu vrem să ajungem la o lume ca cea deschisă de George Orwell. Mulțumesc! Acum trecem la următorii oratori. Două minute are cuvântul domnul Casini. Grazie, președinte! Mulțumesc, domnule președinte de la Comisia AFCO, pe care o, a cărui președinte sunt, am fost însărcinat să fiu raportor privind acest document împreună cu președinții de la Libe și Jurii. S-a aplicat pentru prima dată articolul 51 din regulament și rezultatul, după părerea mea, este satisfăcător în ceea ce privește colaborarea cu ceilalți co-raportori. au existat uh, inconveniente legate de calendarul foarte strâns, mai ales în implicarea raportorilor din umbră, traducerea foarte rapidă a amendamentelor în număr de aproape 500. Dar acest lucru nu se datorează articolului 51 în sine, ci termenelor foarte scurte pe care ni le-am uh, acordat pentru a avea un document pe care să-l propunem Consiliului pe 10 decembrie. De aceea a trebuit să ne acomodăm cu aceste inconveniente privind uh, calendarul. Dar cred că trebuie să recunoaștem uh, valabilitatea articolului 51 aplicat pentru prima dată. Documentul prezentat aici nu poate fi uh, ilustrat în puținele secunde care îmi rămân, dar trebuie să vă spun că sunt mulțumit de faptul că sistemul codeciziei uh, funcționează acum uh, ca regim ordinar de uh, adoptare a legilor pentru că imigrarea este o problemă europeană, nu doar o problemă a statelor membre de resortul solidarității între acestea. Este o problemă comunitară, europeană. pentru că cooperarea dintre parlamentele naționale trebuie să fie considerată nu doar de organe care impun limite, ci uh, organe de participanți la um, legile Uniunii Europene. Acest document nu cred că trebuia să prezinte în detaliu tot ce ține de programul de la Stockholm, ci doar să indice linii generale. Și este, după părerea mea, un document pozitiv și cu siguranță pe viitor putem să intrăm în detalii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cazini. Are acum cuvântul două minute și jumătate domnul Lapez Aguilar. Gracias, señor presidente. Quiero empezar por... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să aduc un omagiu președinției suedeze pentru uh, lucrările sale și, de asemenea, comisiei care a uh, contribuit la progresul acestui uh, domeniu de libertate, securitate și justiție. Trebuie să vă mai spun că am lucrat și noi foarte mult pentru a contribui la progresele acestuia și la uh, articolul 51 pentru a rezolva la timp. Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, un progres pentru Parlamentul European care va fi colegiuitor într-un domeniu în care ă, până acum era ă, implicat numai nivelul interguvernamental. Trebuie să ratificăm Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Securitatea nu este subordonată libertății, nu este nici o provocare la adresa libertății. Libertatea cetățenilor este un drept, conform multora dintre constituțiile statelor noastre. Trebuie să facem un efort ca să înțelegem noțiunea de cetățenie, drepturile fundamentale ale cetățenilor, imigrația, dreptul de azil, frontierele externe, cooperarea judiciară pentru a consolida înțelegerea reciprocă și recunoașterea contractelor care uh, sunt favorabile pentru economie. De asemenea, recunoașterea reciprocă la nivel penal pentru a se combate crima organizată. Uh, Parlamentul a reușit să amelioreze documentul Consiliului în toate aceste domenii, consolidând clauza antidiscriminare între bărbați și femei și discriminare față de minori. Există un angajament de a combate violența și de asemenea s-a consolidat clauza privind dreptul la azil. Imigrația nu este o problemă numai pentru un singur stat membru, ci vizează cooperarea între toate statele membre. Am pus de asemenea în evidență importanța formării în meseriile legate de drept, în ceea ce privește cooperarea și apropierea diferitelor sisteme de drept. Trebuie să integrăm instrumentele de reacție ca să ajungem la un adevărat spațiu de libertate, securitate și justiție. Am elaborat așadar un uh, raport comun uh, între trei comisii, LIBE, AFCO și Juri. Și am uh, declarat că cel mai mult contează libertatea și securitatea și combaterea terorismului și a crimei organizate. Trebuie să fie ajutate persoanele care au de suferit din aceste cauze și de aceea solicit ca adunarea aceasta parlamentară să susțină cât mai mult acest raport. Mulțumim, domnule Lopez Aguilar. Un minut are cuvântul doamna Intveld. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim satisfacția față de cuvintele calde vorbite, eh, spuse de către Consiliu cu privire la colaborarea cu Parlamentul. Totuși, aș prefera să văd că Consiliul ia în considerare recomandările Parlamentului European, pentru că, așa ca și domnul Albrecht, mi se pare că Consiliul pur și simplu închide ochii, uh, ignoră propunerile Parlamentului European cu privire la acest program. În al doilea rând, după cum a spus și colega mea, uh, Janine Hannes Plashert, într-un mod foarte elocvent, ar trebui să ținem minte ambele grupuri mari că egalitatea este indivizibilă. Nu poți să ai egalitate uh, pentru un grup și pentru un alt grup. Nu. Erau vremuri când statele interveneau în uh, dreptul oamenilor de a exercita uh, drepturile, um, libertatea de alegere a unei religii, a unui soț, a, a, din fericire aceste vremuri au trecut. Niciun stat membru nu ar refuza să recunoască o căsătorie uh, închiriată într-un alt stat membru, chiar dacă este vorba de două persoane de același sex. Așadar, sper că grupurile vor retrage amendamente care ar dilua dispozițiile legate de uh, egalitatea de șanse, egalitatea de tratament cu privire la persoanele, căsătorile în persoane de același sex, mai ales la socialiști, Noi Um, vom sărbători ziua europeană a Uh, împotriva discriminării și sper că toți cetățenii europeni vor putea să beneficieze de protecție de plină din partea noastră. Mulțumesc, doamnă. Vreme de un minut, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi foarte bine dacă am dispune de un program de la Stockholm uh, foarte precis care să aducă avantaje pentru cetățeni. Dar, din păcate, în acest program de la Stockholm există o tendință ca lucrurile să rămână vagi, generale. Aș dori să amintesc că lipsa de control democratic, lipsa de intervenție reală din partea Parlamentului care să poate să modifice sau să aibă efecte practice în acest sens, este ceea ce um, duce la existența acestui program prea general. În ceea ce privește imigrația, urmărim cu toții modul în care se va aplica acest program, dar cred că s-a făcut puține pentru a deschide canalele de imigrații. Așteptăm acest lucru de atâta timp și încă nu s-a prevăzut nimic în acest sens în programul de la Stockholm. Acum are cuvântul un minut și jumătate domnul Batten. Programul de la Stockholm face parte din crearea unui sistem comun, judiciar și juridic în întreaga Uniune Europeană. Acest document se referă la, citez, înlesnirea vieților cetățenilor, o Europa a libertății și justiției, închei citatul. Haideți să vă spun eu ce a făcut acest sistem uh, pentru viața unui cetățean. Andrew Simiu, un cetățean londonez uh, din uh, un cetățean londonez a fost extradat din Grecia vara trecută acuzat de omucidere probele uh, aduse nu ar fi valabile nici cinci minute într-o instanță britanică. Însă, uh, acum se pare că se ține cont de ele, iar declarațiile martorilor par a fi scrise exact de poliție. Se pare că martorii au fost bătuți și obligați să scrie aceste acuzații pe care de altfel le-au și retras imediat. Instanța de apel din Londra știa foarte bine că nu există dovezi împotriva acestui cetățean, însă au fost obligați să-l extradeze pentru că nu nu aveau competența conform mandatului european de arestare să îl protejeze. Iar iată că autoritățile britanice nu pot să-și protejeze un cetățean de uh, închiderea uh, la care a fost condamnat de o instanță externă. Uh, în Uniunea, înainte să intrăm în Uniunea Europeană aveam un sistem juridic foarte bun în Marea Britanie, iar, Marea, iar acum Uniunea Europeană distruge protecția judiciară de care ne bucuram noi și de care ne-am bucurat timp de secole. Și cu timpul va distruge viețile cetățenilor. Cred că acest program de la Stockholm se referă poate la lege, dar în niciun caz la justiție. Și dacă britanicii vor să-și păstreze libertatea, trebuie să iasă din Uniunea Europeană. Are cuvântul un minut domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, programul de la Stockholm are abordări logice și bune și uh, sunt salutate uh, protejarea pornografiei infantile, urmărirea uh, criminalității organizate, uh, accesul, uh, accesul la baza de date pentru uh, amprente este într-adevăr justificat. Uh, Însă, acest control nu poate să meargă atât de departe încât Uniunea Europeană să devină uh, un, o uh, autoritate de supraveghere care să supravegheze tot ce fac cetățenii ei. Aceste baze de date trebuie utilizate într-un mod foarte concret și specific pentru că este vorba de, și de protejarea sferei private și trebuie să ținem minte că libertatea este libertate uh, față de stat, nu libertate prin acțiunea statului. Și în ceea ce privește Uh, sistemul de azil, sistemul european. Este o idee bună, dar trebuie să spunem, fără armonizarea condițiilor economice din statele membre, nu vom putea să ajungem la o armonizare a dreptului de azil, pentru că sigur că omul merge acolo unde uh, știe că va avea o viață mai bună. Așadar, armonizare, dar european, Uniunea Europeană nu trebuie să ajungă o zonă în care fiecare să poată să meargă unde vrea și să ceargă azil. Două cuvinte, domnul Busutil, două minute. Alina, zona ta just... Mulțumesc, domnule președinte. Acest spațiu al justiției, libertății și securității reprezintă un proiect extraordinar, următorul proiect major al Uniunii Europene. Și în aceeași idee, aș spune că un proiect similar a fost reprezentat de piața internă. Un spațiu de libertate, securitate și justiție pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Cum putem ajunge la acest obiectiv? Ei bine, prin programul de la Stockholm, un program de lucru pe cinci ani, un program vast care acoperă diferite domenii din, dome- din uh, ce țin de justiție, libertate și securitate. Rezoluția Parlamentului stabilește prioritățile noastre politice în acest domeniu. De exemplu, imigrația. Prioritățile noastre sunt combaterea imigrației ilegale și, de asemenea, crearea unei politici comune pentru azil, pe baza solidarității, o solidaritate reală, o solidaritate obligatorie. Aș vrea să spun că Parlamentul European joacă un rol foarte util și va continua să-l joace. Vom avea un rol foarte constructiv de jucat în cadrul procesului de codecizie care va uh, fi foarte mult folosit după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și în cele din urmă există multe diferențe politice în acest Parlament și de ce nu? Sunt multe grupuri politice diferite și de asemenea diferențe de viziune. Însă aș vrea să mă refer aici la colega mea Janin. O respect foarte mult, însă drepturile omului sunt o prioritate politică pentru PPE și pentru PPE ca și pentru alte grupuri și drepturile omului nu sunt un monopol al grupului liberal din acest Parlament. Nu putem accepta faptul că grupul liberal consideră că principiul non-discriminării este uh, un monopol al său. Și noi credem în acest principiu, însă credem că există și un principiu de subsidiaritate, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm uh, punctele sensibile naționale ale statelor membre. Nu trebuie să uităm că această Uniune este clădită pe o uh, unitate în diversitate și nu pe unitate pur și simplu. Mulțumesc, vreau să vă amintesc tuturor, pentru că și mie mi se amintește aici că avem o mare întârziere și deci am să vă rog, dragi colegi, să respectați timpul alocat pentru că altfel nu vom reuși să încheiem dezbaterea la timp. Are cuvântul două minute și jumătate colegul Luigi Berlinguer. Due sono le novità. Programul de la Stockholm aduce două noutăți față de cel de la Haga. Un echilibru just între drepturi și securitate și uh, um, protecția juridică atât în domeniul penal cât și în domeniul civil. Securitatea este un drept, a nu fi atacați la lucru, um, să nu se riște viața când uh, oamenii merg pe stradă, să nu, um, se, ca oamenii să nu se confrunte cu riscuri pentru că sunt femei și așa mai departe. Uniunea Europeană trebuie să garanteze securitatea, dar o acțiune care atenuează garanțiile privind libertățile neagă securitatea dreptului și este astfel risc de uh, nesiguranță și barbarie ca Guantanamo. Uniunea Europeană este patria drepturilor. Programul de la Stockholm definește un echilibru just între disciplina în lupta împotriva criminalității pe de o parte și viața de zi cu zi a cetățenilor în raporturile familiale, sociale, economice, de lucru, de studiu, toate în funcție de uh, justiția civilă. Iată care sunt drepturile cetățenilor. Justiția civilă trebuie să existe în statele membre și în instituțiile comunitare. Societatea trebuie să fie mai unită, mobilitatea este mai intensă decât se crede. Mobilitatea este un drept și frontierele între state nu sunt ziduri impermeabile, sunt rețele prin care societatea filtrează în fiecare zi. Stockholm este um, imaginea acesteia instituțională, o, justiție europeană, națională și comunitară, un drept european național și comunitar, cetățeni europeni, judecători la nivel european, național și comunitar. Regulile europene sunt dictate de norme comunitare și de jurisprudența curților europene, dar provin uh, și din comportamentele lucrătorilor, uh, întreprinderilor, uh, magistraților, rețelelor europene între cei care fac justiție. Și acest proces de jos în sus uh, este susținut de programul de la Stockholm. Parlamentul a făcut un efort foarte important cu această rezoluție care sper că va fi susținută de un vot amplu în favoarea sa pentru că am făcut eforturi în acest sens și Consiliul trebuie să țină cont de această rezoluție. Tratatul de la Lisabona nu este încă în aplicare, dar este prezent. Și Consiliul, domnule ministru, trebuie să fie ambițios, trebuie să țină cont de ceea ce am elaborat noi aici și de, de multele solicitări ale noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Berlinguer. Are cuvântul acum un minut doamna Sara Radford. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția suedeză trebuie să fie felicitată pentru modul în care a reușit să a, uh, rezolve situația cu privire la drepturile acuzaților în Europa. A, uh, este un instrument care trebuie să acompanieze mandatul european de arestare, pentru că a, uh, recunoașterea hotărârilor judecătorești trebuie să se bazeze pe încrederea reciprocă între sistemele judiciare nu se întâmplă așa în momentul de față. Există puncte slabe. Uh, și eu îl am pe Andrew Simiu în uh, circumscripția mea și i s-a, uh, el fiind în detenție în Grecia, i s-a refuzat uh, eliberarea pe cauțiune pentru că uh, era cetățean uh, britanic. Acest lucru este uh, rușinos. Pentru că este vorba de tratarea, tratamentul unui cetățean european de către un alt stat membru. Uh, acest cetățean trebuie să facă plângere la Strasburg. Eu susțin mandatul european de arestare, dar trebuie să avem drepturile de apărare care să-l acompanieze. Dacă nu, astfel de scandaluri ca acela lui Andrew Simiu vor distruge susținerea publică pentru Uniunea Europeană și acest lucru se întâmplă în țara mea, mă tem. Mulțumesc, doamnă Lutford. Un minut pentru colegul Trianta Filides. Εδώ και μερικούς μήνες μιλάμε για την Domnule președinte, de câteva luni spunem cât este de necesar să se găsească un echilibru între securitate pe de-o parte și drepturile individuale ale cetățenilor de cealaltă parte, insistându-se asupra faptului că cetățeanul trebuie să stea în centrul programului de la Stockholm. Cu toate acestea, Uniunea Europeană adoptă și aplică măsuri care perturbă acest echilibru și care duc la nerespectarea vieții private și a demnității fiecăruia toat, fiecare cetățean fiind tratat ca un suspect. Este absurd ca toți imigranții să fie tratați ca niște infractori sau potențial teroriști. Noi dorim să construim o Europa diferită de uh, cea pe care o vedea Jeremy Benham, care vorbea de o închisoare în care fiecare este supravegheat și nu are dreptul la viață privată. Mulțumesc, domnul Tadeusz Swifka, două minute. Szanowni Państwo, nie obawiam się użyć stwierdzenia w Unii Europejskiej. domnule președinte, doamnelor și domnilor, pot să spun că în ceea ce privește justiția în Uniunea Europeană, programul de la Stockholm este inițiativa cea mai ambițioasă de mulți ani încoace. Mă bucur că o idee fundamentală a acestui program este ușurarea vieții oamenilor. Bineînțeles, aplicarea programului de la Stockholm va depinde de adevărata cultura justiției, de o nouă abordare a legii și va fi important și ca um, site-ul e-justice să funcționeze, rețeaua e-justice să funcționeze. Este importantă încrederea reciprocă și încrederea în sistemul juridic al uh, altor state membre. Este important ca statele membre să se cunoască și să formeze o adevărată cultură a justiției. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă avem politici care să faciliteze acest lucru, programe de formare, de schimb, mai ales pentru judecătorii de prima instanță. Este important de asemenea să modificăm și programele universitare, să le modernizăm în întreaga comunitate. Este important să subliniem inițiativa e-Justice, care trebuie să ofere date de cea mai bună calitate să-i ajute pe cetățeni pe cetățenii care caută răspunsuri la întrebările lor de ordin juridic. Reprezintă și o bază de comunicare între persoane care au activitate în domeniul justiției. Mă bucur că domnul comisar Baro a menționat această inițiativă. Este important de asemenea să se sporească cooperarea în domeniul justiției. Angajatorii, cetățenii trebuie să aibă la dispoziție instrumente să știe cum își pot rezolva problemele juridice pe piața europeană. Programul de la Stockholm ne dă posibilitatea de a arăta cetățenilor că instituțiile europene pot să le aducă răspunsuri la problemele lor. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Zita mai două minute. Alex, mai. Mulțumesc, domnule președinte, domnule mm, comisar, domnule președinte al Consiliului. Vreau să felicit cele trei secretariate pentru că au reușit să pregătească acest program. Cred că programul de la Stockholm reprezintă o garanție pentru o Europa mai unită și garantează cooperarea între instituțiile de punere în aplicare a legii, instanțe și uh, servicii de poliție, menținându-se securitatea, statul de drept și drept drepturile indivizilor. Este o problemă extrem de complexă și aș vrea să subliniez faptul că se introduce principiul de convergență, ce reprezintă un alt pas în crearea unui stat european. Nu e vorba de o uh, punere în comun a suveranității. E vorba de schimbul de informații deținute de toate agențiile din Uniunea Europeană. Interoperabilitatea sistemului de informații al Uniunii Europene trebuie să fie atinsă ca să se pună în comun toate aceste date. Parlamentul European a adus plus valoare propunerii Comisiei insistând pe chestiunile legate de eh, egalitate de gen și așa mai departe. Considerăm că este un moment istoric în care creăm un spațiu comun de libertate, securitate și justiție prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul European își dorește să sublinieze rolul său de colegiuitor după intrarea în vigoare a acestui tratat și mă bucur că sunt foarte multe valori europene în acest text. Libertate, securitate, justiție, drepturi fundamentale, egalitate și în acest context și uh, dreptul la viață privată. Știu că aceste valori au uh, sensuri diferite în funcție de climatul politic general, dar cred că în această rezoluție se găsește un echilibru între ele. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra campaniei Puneți copiii pe primul loc. A fost menționat și această uh, chestiune într-un alineat și eu cred că trebuie să se asigure egalitatea cetățenilor și drepturile lor în Uniunea Europeană. Cetățenii doresc o politică a migrației bazată pe valori și reguli comune în care să fie inclus principiul solidarității și cel al transparenței. O migrație bine gestionată poate să fie benefică și să contribuie la creșterea economică a Uniunii Europene și a statelor membre care au nevoie de migranți lucrători. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Zita! Ai reușit să vorbești în două minute, dar nu știu dacă interpreții au ținut pasul cu tine, pentru că mi s-a prins în permanență butonul roșu aici. În orice caz, îi felicităm pe interpreți, spune președintele, pentru că au reușit să se țină după tine. Acum nu-l văd pe colegul Alvaro, care este următorul vorbitor. Văd că nu e la locul lui, nu știu dacă s-a așezat în altă parte. No le veo, pues vamos a pasar al... Nu îl văd, atunci trecem la următorul și anume domnul Pascal Gruny. Doamna Pascal Gruny, două minute. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, domnule ministru, domnule comisar, dragi colegi, nu voi repeta aici elementele esențiale prezentate deja de colegii mei în domeniul justiției și imigrației, dar doresc să amintesc că un spațiu judiciar european nu va fi posibil decât prin îmbunătățirea încrederii reciproce între statele membre, îmbunătățindu-se astfel principiul um, recunoașterii reciproce, care trebuie să fie o piatră de temelie a justiției. Lucrurile s-au îmbunătățit în, ultimele 15, în ultimii 15 ani, dar mai există încă probleme nerezolvate. Mă bucur că tratatul de la Lisabona a fost ratificat de toate statele membre. Parlamentul European își va face acum glasul auzit, în aceeași măsură ca și Consiliul în domeniul justiției și afacerilor interne și astfel o legitimitate democratică se va fi sporită în interesul cetățenilor. Din partea Comisiei pentru Petiții doresc să subliniez faptul că prea multe litigi ajung la Comisia noastră privind încălcarea drepturilor cetățenilor chiar în interiorul Uniunii Europene. Doresc să aduc aminte și recunoașterea reciprocă a diplomelor, prestațiilor sociale și discriminărilor. În ceea ce privește recunoașterea căsătoriilor homosexuale, acest domeniu este rezervat competenței statelor membre și Uniunea trebuie să respecte această competență a statelor membre. Invit Uniunea să, Comisia să publice cât mai repede liniile directoare pentru a ajuta autoritățile statelor membre pentru a lupta în mod eficient împotriva principiului uh, liberei circulații. Cetățenii trebuie să poată să circule libere, um, liber și să se bucure de drepturi în acest um, spațiu fără frontiere interne. Mă bucur că strategia antidroga Uniunii își are locul în acest spațiu de justiție, dar doresc ca Uniunea să dea dovadă de mai multă inițiativă în domeniu. De ce? Mm, se dotează, dotează de noi arme pentru a lupta împotriva acestui fenomen care îi afectează pe copii din ce în ce mai mici. Uh, ce facem pentru a-i proteja? Dăm dovadă de pragmatism în instituții? Asta așteaptă cetățenii din partea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gruni. Are cuvântul acum domnul Claude Moraes. Două minute, vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o călătorie lungă de la Tampere unde am văzut doar schița unui spațiu de uh, european de libertate, securitate și justiție și poate că am vorbit prea mult atunci până la această poziție extraordinară unde avem Stockholm, uh, programul de la Stockholm și tratatul de la Lisabona. Eu îi înțeleg pe cei care uh, spun că nu avem nevoie de o astfel de scrisă pentru a ne uh, face, uh, pentru a ne îndeplini uh, sarcina în acest domeniu. Nu trebuie să ne scoatem jucătorii de pe uh, terenul de joc, ci trebuie să luptăm în continuare, dar în primul rând avem nevoie de acest program de la Stockholm și avem tratatul de la Lisabona, deci trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Toți membrii de aici, indiferent de modul în care votează, avem responsabilitatea de a legifera asupra uh, în aspectele care sunt importante pentru noi. Este o responsabilitate importantă, iar pentru grupul meu, uh, după cum a spus uh, domnul Lopez Achilar și Berlinger, avem prioritățile noastre vom avea spațiul european al libertății, securității și justiției uh, și fie câștigăm, fie pierdem împreună. Și am transmis o, un mesaj Consiliului. Avem nevoie de o directivă oni, uh, orizontală și trebuie să luptăm pentru aceasta. În ceea ce privește uh, lupta împotriva criminalității, recunoașterea reciprocă este foarte importantă. În ceea ce privește asi, azilul, solidaritatea între statele membre este importantă, dar pentru noi o soluție uh, în, bună înseamnă că solicitanții de azil pot să fie reprezentanți așa cum trebuie. Acestea sunt prioritățile noastre și o valoare uh, pe care o dau, adăugăm aici cu privire la uh, lupta împotriva prin amendamentele noastre cu privire la uh, lupta împotriva violenței, împotriva femeilor. Toate aceste amendamente ilustrează modul în care noi, ca și grup politic, putem să aducem o valoare adăugată acestui program. Noi jucăm acest joc pentru că pentru cetățenii noștri, el nu este un joc. Este vorba despre faptul că, în sfârșit, reușim să le garantăm drepturile pe care ele, ei au cerut de mult timp uh, cu privire la garantarea drepturilor fundamentale, protecția datelor uh, cu caracter personal, când legiferăm protatul, uh, când legiferăm mai departe și uh, când adoptăm tratatul de la programul de la Stockholm. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Carlos Coelho. Două minute. Obrigado, Sr. Presidente. Felicito vivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul vicepreședinte Varos și președinția suedeză pentru acest program de la Stockholm, care este o veste bună pentru toți cei care susțin construcția europeană dincolo de piața comună, pentru că acest uh, Uniunea Europeană implică spa, um, un uh, spațiu de libertate și justiție. Este necesară de securi- uh, securitatea, libertatea. Securitatea fără libertate este o dictatură, libertatea fără securitate este anarhie și justiția nu este posibilă fără libertate și securitate. Acest program uh, pe 5 ani face să avanseze ambițiile de la Tampere și este fundamental ca obiectivele să se concentreze pe aplicarea eficientă a instrumentelor adoptate deja și cetățenii europeni nu ne vor lua în serios dacă nu um, câștigăm la testul eficienței. Avem nevoie de un uh, sistem intrare-ieșire și tranzit și cerem Comisiei o propunere pentru ca acest sistem să intre în aplicare în 2015 dar atâta timp cât nu știm când uh, vor putea fi operaționale SIS-2 și VIS, uh, nu putem să dăm astfel de garanții. Sper însă că vom avea până în 2012 o politică de imigrare comună și pentru a lupta eficient împotriva imigrației clandestine. Și în încheiere, domnule președinte, trebuie să facem multe toți împreună pentru Europa cetățenilor. Ce sens are să pierdem timpul cu probleme care nu sunt de competența noastră? De ce dorim să ne implicăm în dreptul familiei, care este de competența statelor membre? acest lucru nu este valabil nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere politic, pentru că duce la conflicte și ne îndepărtează de aspectele fundamentale și esențiale ale programului de la Stockholm. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Haureghi, un minut. Ya. Muchas gracias, presidente. Yo quería eh, hacer... Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să felicit președinția suedeză și Parlamentul pentru raportul elaborat. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra trei lucruri pe viitor. În primul rând, dacă nu avem inițiativă legislativă, dacă Consiliul și Comisia nu prezintă documente legislative pentru ca programul să fie realizat pe deplin, acesta nu va avea succes. Un al doilea lucru, așa cum au spus foarte bine colegii mei, acest Parlament va avea o funcție nouă nu va realiza rapoarte doar pentru a fi ascultată ca până acum, ci va fi colegiuitor, va trebui să pacteze și va trebui să ajungă la acel echilibru atât de greu de obținut între securitate și libertate. Acesta este o sarcină nouă pentru toți deputații europeni. Și în ultimul rând aș vrea să vă atrag atenția asupra aplicării fundamentaliste a principiului subsidiarității. I-am auzit pe colegii mei că au vorbit despre nevoia ca parlamentele naționale să fie respectate. E adevărat. Însă trebuie să vă atrag atenția că o interpretare rigidă, fundamentalistă a principiului subsidiarității nu ne va permite să lansăm programul de la Stockholm. Dacă țările interpretează în mod exagerat acest principiu al subsidiarității, nu vom ajunge la o legislație comună în programul de la Stockholm. Mulțumesc! Și acum pentru un minut, doamna Macovei. I will refer shortly to the... Mă voi referi pe scurt la ceea ce ținem despre criminalitate în programul de la Stockholm. La Coreper s-au pierdut foarte multe. Acum textul se referă la standarde greco. Greco fiind o organizație UE, iar cooperarea cu Greco și Consiliul este esențială, iar standele, standardele UE de combatere a corupției sunt mai mari decât la Consiliul Europei, din care fac parte 47 de țări membre. De aceea, îndemn Consiliu să mențină un text cu un angajament puternic privind combaterea corupției. Avem nevoie de o politică comunitară, de un mecanism comunitar pentru a combate corupția și frauda într-un mod cât mai puternic, iar programul de la Stockholm trebuie să oglindească această nevoie și acest angajament. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum, un minut, domnul Michael Cashman. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări tuturor implicați în redactarea acestui raport și felicitări și președinției suedeză. Știți că societățile sunt schimbate, transformate nu de către mediocritate, ci prin curaj și viziune. Și asta am văzut aici, acum. Vorbim despre libertate, securitate și justiție, trei principii fundamentale, însă fără egalitate și egalitate de tratament nu putem avea libertate, nu putem avea securitate și cu siguranță nu putem avea justiție. Acest lucru se aplică și mai mult în cazul minorităților, care sunt de multe ori greșit reprezentate. Egalitatea și egalitatea de tratament sunt pietrele de temelie ale oricărei societăți civilizate. De aceea sunt mândru să promovez și să mă asociez cu o Europa în care suntem cu toți egali, indiferent de rasă, etnie, religie, credință, vârstă, dizabilități, sex sau uh, rasă. E vorba de o Europa a valorilor fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum două minute pentru uh, domnul Ziobro. Panie przewodniczący, program sztokholmski stanowi odpowiedź. Mulțumesc. Programul de la Stockholm reprezintă un răspuns la o provocare importantă pentru noi, și anume să asigurăm siguranța cetățenilor. Un răspuns care nu este întotdeauna mulțumitor. Nu avem nevoie neapărat de o armonizare totală a legislației și a dreptului, ci doar o armonizare în anumite domenii. Ceea ce are nevoie Europa este o mai bună cooperare între forțele polițienești și de justiție, astfel încât regulile să fie executate și criminalii să fie trimiși la închisoare. Programul de la Stockholm se asigură că există o serie de elemente care să încurajeze această cooperare mai bună. Aș vrea să mă centrez aici pe trei chestiuni. În primul rând, Datorită faptului că libertatea de circulație este o valoare cheie a Uniunii Europene, trebuie să asigurăm un bun schimb de informații în legătură cu delinvenții care reprezintă un pericol special pentru ordinea publică. Mă refer aici în special la delinvenții sexuali, care reprezintă o amenințare pentru categoriile cele mai vulnerabile, și anume copiii. Trebuie de asemenea să construim o legislație europeană în ceea ce privește acești delinvenți sexuali. Și cei care au nevoie de aceste informații să le aibă la dispoziție. Libertatea de circulație trebuie să fie însoțită și de accesul la informație, care să asigure în același timp protejarea celor mai vulnerabili din societate. În al doilea rând, Trebuie să ne asigurăm în ceea ce privește uh, confiscarea averilor criminalilor. Să ne asigurăm că putem căuta toate acele averi care au fost ascunse de către acești delinvenți în alte țări. Aceasta pentru a ne asigura că până la urmă ei sunt cei care plătesc. Și în al treilea rând, suntem de acord că libertatea este importantă, însă în același timp trebuie să ținem cont că sentințele de trimitere la închisoare sunt singura cale de a ne ocroti de acești delicvenți. Și în încheiere, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc pentru acest document și ar trebui să ne asigurăm că avem o mai bună cooperare între statele membre pentru a ajunge la o mai bună la împlinirea acestor obiective. Mulțumesc. Trecem acum la ședința Catch the Eye și voi aplica procedura în mod foarte riguros. Deci vor lua cuvântul doar 5 colegi, fiecare câte un minut, după care vom întrerupe microfonul. Sunt peste 15 persoane care au cerut să ia cuvântul, așa că vom da cuvântul primilor 5. Și vom începe în ordinea obișnuită, așa numea a grupurilor politice. În primul rând, Doamna Corața Bild. Bild. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să salut programul de la Stockholm. Este cea mai bună cale pentru a avea o uniune centrată, axată pe cetățeni și aș vrea să le mulțumesc ministrilor Ask și ministrului Billstrom pentru viziunea de care au dat dovadă. În sfârșit, ne putem întoarce în circunstric circumscripții și le putem spune tuturor că Europa este pentru dumneavoastră, este cu dumneavoastră, Europa suntem noi. Acest program, bineînțeles, va deveni ceea ce vom hotărâ noi. Deci de aceea trebuie să facem tot posibilul și să trecem la treabă pentru a-l implementa. Aș vrea să mulțumesc pentru atenția deosebită acordată copiilor. Vom putea avea astfel acțiuni sporite pentru a ocroti copiii, inclusiv pe cei ai imigranților. De asemenea, vom avea posibilități mai mari de a combate criminalitatea transfrontalieră, respectând în același timp drepturile individuale. Doamna Ana Hedar, cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată să văd că în cea mai recentă versiune a programului de la Stockholm, drepturile copilor și violența împotriva femeilor sunt subiecte tratate, de asemenea măsuri de luptă împotriva traficului de persoane. Parlamentul European a votat în așa fel încât s-au făcut corecturi la acest program. Sunt însă dezamăgită că nu se vorbește despre înființarea unei strategii de protejare a copiilor, conform propunerii recente a Parlamentului. Așa cum a spus domnul comisar Baru, Uniunea Europeană are în continuare nevoie să se concentreze pe drepturile copiilor. Acum, legat de traficul de persoane, sunt puțin dezamăgită că președinția nu a făcut o legătură clară între vânzarea de servicii sexuale și celelalte aspecte. Pentru că Europa are nevoie de un temei juridic ca să lupte împotriva violenței împotriva femeilor. Mulțumesc, domnul Keller. Miss Keller, Doamna Keller, domnule președinte, vă rog să mă scuzați. Într-adevăr, este o chestiune principală în legătură cu programul de la Stockholm. Credem că știrile care se dau sunt oarecum greșite, pentru că securitatea nu este opusul libertății, ci din potrivă, trebuie să ajungem la un adevărat echilibru. În al doilea rând, în legătură cu Frontex, domnule ministru, ce vreți să spuneți atunci când doriți să afirmați că trebuie să întărim Frontex, pentru că aceasta nu se clarifică în niciuna din versiunile programului de la Stockholm. Și nu credeți că ar fi mai bine să întărim controlul parlamentar asupra Frontex și să oprim Frontex să trimită înapoi acele persoane care au dreptul să ceară azil, așa cum s-a întâmplat anul acesta. Deci nu credeți că e mai bine nevoie de o astfel de întărire în acest sens decât cealaltă pe care ați propus-o? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Jimenez Beserin. În ziua de astăzi e clar că Uniunea Europeană trebuie să combată terorismul și datorită tratatul, programului de la Stockholm vom avansa în acest spațiu de libertate, securitate și justiție. Însă, după părerea mea, această luptă s-a bazat pe încrederea reciprocă între statele mem- membre. Însă acum, prin tratatul de la Lisabona, putem armoniza legislația națională privind delictele teroriste. Acestea ar trebui să fie considerate crima crime împotriva umanității. Nimeni nu poate să apere terorismul, așa cum au făcut-o chiar și în Parlamentul European. Gândiți-vă la victimele terorismului. Aceștia văd cum asasinii celor dragi sunt tratați ca eroi. Îi cer Parlamentului să adopte Carta Europeană a Drepturilor Victimelor Terorismului, care se bazează pe. Are cuvântul acum Doamna Sylvie Guillaume. Beaucoup des propos tenus aujourd'hui jugent le programme de... S-au uh, făcut multe intervenții legate de programul de la Stockholm astăzi. S-a spus că este un program uh, ambițios, Regret faptul că s-a respinge la vot rezidenților comunitar și uh, accesul pentru migranții bolnavi. Ne gândim acum la adoptarea directivei uh, non-discriminare și solicităm alăturarea obstacolelor, interdicția um, plasării în, uh, sub reținele minorilor neînsoțiți. Programul, uh, succesul programului de la Stockholm se va măsura pe patru dimensiuni. Existența unor măsuri concrete pentru cetățeni, respectarea rolului Parlamentului European, cu decizia fiind o plus valoare, uh, vizibilitatea valorilor programului de la Stockholm în cazul uh, cetățenilor și mai ales în cazul tinerilor european. Mulțumesc că am încheiat aici intervențiile cu durata de un minut și îmi pare rău că mai erau încă 10 sau 12 colegi care n-au avut ocazia să intervină, însă Regulamentul ne obligă să respectăm această procedură. Dau acum cuvântul pentru a răspunde oratorilor care au intervenit în această dezbatere, doamna ministru Beatrice Ask, în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru toate punctele de vedere care au fost exprimate aici. Sunt foarte mulțumită pentru că există un astfel de angajament ridicat pentru aceste chestiuni importante. Unul dintre dumneavoastră spunea că programul este ambițios și mă bucur să aud acest lucru, pentru că, într-adevăr, am lucrat cu multă ambiție. Și, de asemenea, am, f- am avut o muncă foarte practică, pentru că am încercat să unificăm viziunile noastre cu o strategie pragmatică în legătură cu cum putem îmbunătăți aceste lucruri din punct de vedere al cetățenilor. Și se pare că foarte mulți sunt de acord cu această atitudine, cu această strategie care a fost prezentată în proiectul programului prezentat astăzi. Dacă venim la problema formei, în dezbatere de astăzi, cred că ar fi trebuit să ne centrăm mai mult, pentru că unii vorbesc despre programul de la Stockholm, însă, de fapt, vorbiți despre proiectul de rezoluție pe care îl dezbateți și îl veți vota aici la Parlamentul European. Cred că avizul dumneavoastră asupra proiectului Consiliului și acesta este important, însă este cu totul altceva. În introducerea acestei dezbateri s-a spus de asemenea de ce trebuie să vorbim despre acest proiect când de fapt între timp s-a prezentat altul. De fapt, ne aflăm acum în mijlocul dezbaterilor și lucrurile se schimbă tot timpul. Vineri sau probabil în timpul weekendului vom avea un nou proiect care va fi prezentat. Însă indiferent cine a spus că avem acum în față un document învechit, dacă ne uităm pe site-ul Consiliului, acolo este prezentată întotdeauna ultima versiune. Deci aceasta este actualizată și o puteți consulta. Pentru a vedea în ce măsură dezbaterea dumneavoastră într-adevăr modifică acest proiect. Deci, uitați-vă pe site-ul nostru unde lucrurile sunt actualizate și pentru președinția suedeză transparența a fost una dintre cele mai importante chestiuni. Dacă în trecut poate n-ați reușit să luați cuvântul, vă rog atunci să ne trimiteți un e-mail, să-mi trimiteți un e-mail, de exemplu, mie sau ministrului Bilstrom. E-mailurile noastre sunt ușor de găsit și putem să răspundem la întrebările dumneavoastră. Trebuie să lucrăm acum într-un mod mai modern, iar transparența este esențială din punctul de vedere al președinției suedeze. Aștept să se adopte rezoluția dumneavoastră pentru că am văzut că există o susținere ridicată față de programul pe care l-ați stabilit. Ați subliniat anumite elemente care sunt prezente în această rezoluție și le vom prelua și ne vom gândi la ele. Există și câteva chestiuni de natură politică pe care aș vrea să le menționez aici. Doi deputați au dat exemple în legătură cu felul în care membrii ar putea fi afectați de acest program. Și s-a spus că poate că programul de la Stockholm nu este proporțional. Și cred că aici este vorba de o problemă de neîncredere a statelor membre față de sistemul juridic din alte state. Și putem spune două lucruri. Fie să spunem cetățenilor să rămână la ei acasă pentru că acolo sistemul juridic este cel mai bun, fie să aibă încredere în celălalt. Însă, cred că ar trebui să avem încredere în piața internă și să ne gândim cum putem îmbunătăți drepturile procedurale ale cetățenilor în Europa întreagă. Și tocmai despre asta este vorba în programul de la Stockholm. Iată de ce sunt atât de mulțumită să facem acest prim pas înainte pentru a îmbunătăți drepturile procedurale pentru cetățenii europeni și pentru a putea garanta că toți cei care au fost acuzați de o crimă, de un delict sau au fost victimele unei crime, sunt până la urmă ajutați prin traduceri și interpretări, de exemplu prin serviciile corespunzătoare. Acest lucru există deja în teorie, însă n-a fost transpus și în practică și aceasta este diferența cea mare pe care o vom face. Atunci când e vorba, de exemplu, de corupție sau de delicte economice, acest lucru este foarte important. Și cred că am fost foarte clar. Am menționat deja programul Greco și n-am spus că ambițiile noastre vor rămâne la un nivel foarte scăzut. Din potriva, am spus că avem foarte multe lucruri de analizat. Unul dintre ele este acela de a lucra mai de aproape cu aceste instituții importante. Și avem nevoie de bani, de finanțare, dacă vrem să luptăm împotriva criminalității organizate. Foarte mulți au vorbit și de principiul de subsidiaritate. Cred că propunerea care a fost dezbătută este foarte clară în acest sens. Se spune că cooperarea în acest domeniu la nivel european ar trebui să reprezinte o adevărată valoare adăugată. La nivelul statelor membre, acest lucru este foarte ușor de făcut, însă când e vorba de cooperare transfrontalieră, ar trebui să utilizăm instituțiile existente. Și aici adăugăm ceva în plus, o valoare adăugată care poate fi în folosul cetățenilor. Și, în sfârșit, în ceea ce privește integritatea și protecția datelor, aceasta este o dezbatere esențială pentru noi. Cred că domnul Borghesio a fost cel care a menționat acest punct și a spus că există îngrijorări fundamentale în legătură cu protecția datelor și programul de la Stockholm. S-a vorbit de problema monitorizării și a bazelor de date și s-a făcut, de fapt, o comparație aici între munca noastră în acest domeniu și situația în fostele state comuniste fostul RDG. Cred că un astfel de argument nu este potrivit, nu este la locul său. Nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că în Germania de Est nu exista niciun fel de democrație, nu exista nicio protecție a datelor, nicio libertate. Și acestea sunt pilonii de bază ale cooperării noastre la ora actuală. În programul de la Stockholm încercăm să întărim regulile în ceea ce privește drepturile copiilor, protecția datelor și drepturile democratice. În multe sensuri, încercăm să întărim toate aceste drepturi. Dorim ca Uniunea Europeană să aibă o strategie a informației în care să se ajungă la un schimb eficient de informații și, în același timp, să se asigure o protecție bună a datelor a integrității datelor și a gestiunii acestora. Și cred că deputații ar face foarte bine dacă ar citi proiectul în acest sens, pentru că de altfel am și fost lăudați din partea ombudsmanului european care se ocupă de protecția datelor. În încheiere, domnule președinte, un deputat spunea că ar trebui să fim foarte concreți și mai tangibili. Și în programul de la Stockholm cred că există multe elemente concrete, tangibile. Se spunea de asemenea aici, în dezbaterea, că suntem oarecum sub presiunea timpului, însă cred că pe viitor lucrurile vor sta și mai rău. Pentru că dumneavoastră veți lucra cu noi pe viitor, aceasta este următoarea etapă, etapa de implementare a programului de la Stockholm, care va avea de face cu părțile specifice ale programului și ne așteaptă multe provocări, însă în același timp și multe oportunități. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați spus și folosiți internetul dacă doriți să luați legătura cu președinția suedeză pe viitor. Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată și acum, în numele Consiliului, domnul Tobias Bilstrom, care va lua cuvântul Vă rog, domnule Wilstrom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați, sunt pe deplin de acord cu ceea ce a spus doamna Asc în legătură cu încheierea acestui program. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru contribuția dumneavoastră astăzi. Ar vrea să le mulțumesc președinților celor trei comisii, LIBE, Juri și AFCO, pentru buna colaborare pe care am avut-o. Așa cum am spus și în prezentarea mea de la început, cu toții ne-am asumat răspunderea și cred că putem fi mândri de felul în care am conlucrat. Aș vrea să subliniez cât de important este să colaborezi în toate domeniile acestui program. Domnul Busutil a făcut o comparație astăzi în um, legătură cu uh, dimensiunea pieței interne. Este un proiect foarte important. Iar uh, astăzi uh, foarte mulți deputați au vorbit despre solidaritate. E nevoie de mai multă solidaritate între statele membre, însă și între UE pe de-o parte și țările terțe. Și acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem prin programul de la Stockholm. Cum am spus și la început, noi suntem de părere că aceste chestiuni atât de complexe au nevoie de niște răspunsuri la nivel politic și de aceea Solidaritatea este un fel de fir roșu, un principiu călăuzitor în întreg programul de la Stockholm, nu doar într-un singur aliniat. Este un principiu fondator al programului de la Stockholm. Unul din deputați a preluat uh, această idee, s-a referit la Frontex. Frontex nu este singura cale de a face față imigrației. Frontex uh, ne poate ajuta să ne coordonăm controlele la graniță, însă Frontex nu are un mandat în ceea ce privește, de exemplu, forța de controla litoralului, paza de coastă. De asemenea, trebuie să oferim asistență pentru dezvoltare. Nu trebuie să uităm că pe viitor, odată cu intrarea în vigoare a, a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European va avea un rol sporit. Controlul democratic exercitat de Parlament va crește. Toate acestea fiind spuse, cred că trebuie să ne dăm seama cu toții că prin tratatul de la Lisabona vor uh, apărea schimbări fundamentale, iar modul de legiuire se va modifica în Uniunea Europeană. Parlamentul European va avea un cuvânt uh, mai clar de spus în acest domeniu. Doamna Keller uh, și-a exprimat anumite îngrijorări în acest sens, însă eu cred că noi ne îndreptăm către uh, un nivel mai ridicat de control democratic. Sunt uh, de acord uh, cu doamna că Dumnea ei uh, a spus că puteți lua legătura cu noi prin e-mail dacă doriți să vorbiți despre alte chestiuni. Vă mulțumesc, domnule Bilstrom. Aici se încheie dezbaterea cu intervenția comisarului Baro, care va reacționa în numele Comisiei Europene. După această dezbatere atât de îndelungată și bogată. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez calitatea activității desfășurate de cele trei comisii ale dumneavoastră, Comisia pentru Afaceri Juridice, din Casiniera, Comisia Libe și, de asemenea, Comisia AFCO pentru Afaceri Constituționale. E o muncă foarte interesantă care ne va ajuta și pe noi și președinția suedeză să dăm o versiune finală a acestui program de la Stockholm. Așa cum s-a spus, este adevărat că au la dispoziție de piața internă, însă nu au la dispoziție un spațiu de pe drepturi, securitate, libertate, chiar dacă, mulțumită spațiului Schengen, libertatea de circulație a fost stabilită. Precizez că liniile directoare contra abuzurilor au fost deja publicate de altfel. Aș vrea să spun că acest text mi se pare destul de echilibrat. După ce am auzit care sunt uh, dorințele și aspirațiile dumneavoastră, trebuie să vă spun că textul, din punctul meu de vedere, a ajuns la un echilibru. Trebuie să înscriem acest program într-o lume în care uh, criminalitatea organizată, criminalitatea pe internet crește, la fel ca și terorismul. Trebuie să ne înarmăm împotriva acestora și aici Europa poate aduce o valoare în plus. Din ce în ce mai mult, în acest spațiu judiciar există cetățeni, cupluri în care membrii au naționalități diferite. Și aceștia trebuie să își aibă drepturile apărate în statele în care locuiesc. Am progresat în domeniul uh, garanțiilor procedurale, așa cum a spus doamna ministru Asc un element de altfel foarte important al programului de la Stockholm. Ați dat exemplul unui cetățean britanic care se găsește în Grecia. Dacă ar exista această regulă, dacă s-ar aplica regula procedurilor minimale, lucrurile ar fi foarte simple. Reluând ce spunea domnul Coelho, ne așteaptă un drum lung de la Tampere, care a început la Tampere. Așa cum spunea și domnul Bilstrom, e vorba aici de un echilibru în cazul politicii migratorii europene. Dacă ne confruntăm cu fenomene de migrație neregulate, asta este din cauza că există organizații infracționale și așa mai departe. Însă cred că am reușit să punem la punct o politică de azil pe măsura valorilor europene. Sigur că nu pot răspunde la toate întrebările, domnule președinte, pentru că deja timpul ne presează. Vreau doar să vă spun că, așa cum spunea doamna Ask, programul de la Stockholm este unul pragmatic care va putea aduce un plan de acțiune sau se va putea adapta la planul de acțiune al președinției spaniole și doamnelor și domnilor veți fi de altfel colegi viitori de acum înainte. Cred că este o metodă fermă de a avansa acest, de a face să avanseze acest spațiu de libertate, securitate și justiție. Mulțumesc Parlamentului pentru eforturile deja făcute și pentru eforturile pe care le va face de acum uh, înainte în, în sensul acestui spațiu. Mulțumesc. Comisario, como conclusión de... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am primit un proiect de rezoluție cu numărul 07551 din 2009, numele Comisiei AFCO a comisi- și a Comisiei LIBE. Votul pentru acest proiect de rezoluție va avea loc mâine la prânz, începând cu orele 12. kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés Voi prezida începând de acum în limba mea maternă, în maghiară și acum avem pe ordinea de zi declarația Consiliului și a Comisiei în legătură cu operațiuni comune de îndepărtare.